Suntem în sala 2Q2. Mă uit la sală și mă bucur că totuși nu este goală. Haideți să începem cu a doua sesiune, sesiunea de după masă, din cadrul întâlnirii comisiei noastre și primul punct de pe ordinea de zi de acum, de fapt punctul 13, pe ordinea de zi oportunități de creștere verde ecologică pentru IMM-uri. Am discutat acest subiect al IMM-urilor în cadrul Uniunii Europene și nu de puține ori. Am discutat despre energie, am discutat despre energii regenerabile și iată, este extraordinar că putem purta astfel de dezbateri și de asta dată vom discuta despre creșterea verde, economică verde pentru IMM-uri. Raportorul nostru este domnul Filip de Bacăr și vreau să vă spun că este replica pe care noi o dăm comunicării Comisiei privitoare la planul de acțiune pentru IMM-uri planul de acțiune verde care creează un cadru care va permite IMM-urilor să transforme provocările în oportunități de afaceri, ecoinovarea în cadrul Small Business Act. Aceasta este cadrul de discuție. și efortul IMM-urilor în ce privește uh, reindustrializarea Europei unul dintre cele mai importante slogane astăzi în Europa, deci IMM-uri, factori, vectori de creștere a economiei verzi, ecologice în Uniunea Europeană, sursă de competitivitate, motoare ale economiei durabile. Toate aceste subiecte sunt abordate în cadrul raportului ar trebui să fie discutate în raport, să ne gândim de asemenea și la acea tranziție verde și la ce rol ar putea juca IMM-urile, mai ales când vine vorba de inovarea, inovarea în sectorul energiei, a eficienței energetice, etc. Vreau să-i dau cuvântul colegului De Bacher pentru a-și uh, prezenta principalele aspecte cuprinse în raport. Vă rog frumos! Mulțumesc foarte mult! domnule președinte. Mă bucur că pot să spun câte ceva mai în detaliu despre filozofia subiacentă acestui raport uh, și vreau să aud uh, și ce cred colegii despre cum ar putea să arate raportul. Ideea cu această creștere verde ecologică este aceea de a exploata oportunitățile de afacere de a ne lansa într-o tranziție către o economie mai durabilă. Deci dacă dorim ca și companiile noastre să poată să servească nevoilor unei populații în creștere, cu nevoi materiale în creștere, trebuie cumva să uh, sprijinim schimbarea modelului de business și a modului în care, în general, companiile funcționează. Consumăm mult și dacă vom continua același ritm al consumului, vom avea nevoie cu peste 25% mai multă energie acum Uh, până în 2030 și până în 2050 va trebui să avem de trei ori mai multe resurse pe plan național. Cum vom face asta? Vom vedea și sper că colegii vor contribui cu idei în ceea ce privește o economie mai sustenabilă, mai eficientă și cu mai puține emisii de dioxid de carbon. De asemenea, trebuie să creăm condiții bune, probice pentru inovare, pentru investiții, astfel încât companiile să profite pe deplin de această schimbare această tranziție. Eu, prin definiție, sunt uh, rațional optimist, sunt uh, om de știință prin formare și liberal ca și sensibilitate politică și văd în toate acestea niște oportunități, niște ocazii. Mă gândesc că piața internațională pentru bunurile ecologice este estimată în fiecare an la 1000 de miliarde de euro anual și probabil că ea va crește de 3 ori până în anul 2020. Vorbim deci despre un volum, mai bine zis, de niște sume care uh, depășesc de două-trei ori uh, faimosul plan al lui Juncker și deci ne dorim ca în continuare acest sector al economiei verzi care a crescut în de 3% în ultimii ani să continue tot așa, să ajutăm agenții economici în acest efort. Companiile care investesc în această creștere verde, care sunt active așadar, au un potențial enorm pentru viitor. Ele pot să fie și parte a bazei noastre industriale din viitor. Multu, mult va depinde de cercetători, de inventatori, dar și de industrie, pentru ca ei împreună să facă ce au de făcut într-un cadru legislativ pe care noi trebuie să îl construim. Așadar, creșterea aceasta verde este un concept care s-a dezvoltat tot mai mult care are și o serie de aspecte economice, bineînțeles. E vorba de creștere economică, dezvoltare, folosire eficientă a resurselor naționale, o minimizare a poluării apei, terenurilor și aerului și este până la urmă o combinație între nevoia de creștere economică și necesitatea de a face acest lucru într-un mod sustenabil cu protecția mediului. Eu cred că aceste aspecte sunt armonioase, se pot consolida reciproc și bineînțeles că în ceea ce privește resursele e prea multă resurs, uh, risipă încă. În ce privește producția, de pildă, în ce privește materialele folosite, nu sunt folosite bine, chipzuit și putem, de pildă, să avem noi principii, de pildă acele lucruri care nu sunt utilizate într-o fabrică să fie folosite în altă parte, în alt lanț de producție. Deci trebuie să vedem cum să folosim cât mai puține uh, materiale la începutul lanțului, printr-o economisire a resursului, să avem o producție mai economică, mai eficientă, cu noi tehnologii moderne, pentru a reduce eh, nevoia de materiale necesare și dependența de factori eh, externi, cum ar fi fluctuația prețurilor la materii prime, energie, etc. Deci, și, pentru, și în ceea ce privește eficiența energetică, asta duce la scăderea costurilor pentru întreprinderi și, pe de altă parte, asta promovează un nou val de companii care au expertiză aici, care se pot remarca și, deci, care pot da un exemplu pozitiv. Mai sunt și multe alte modalități prin care companiile pot să uh, contribuie la înverzirea economiei noastre. Nu vreau să dau neapărat exemple, însă m-aș concentra pe a doua parte a raportului meu care se concentrează pe IMM-uri. Nu vreau să mai repet eh, numărul de IMM-uri pe care avem astăzi în Europa. Ieri la audiere am văzut foarte bine ce rol ar putea aceste IMM-uri să joace în economia europeană și am auzit care sunt problemele cu care se confruntă aceste IMM-uri. Astăzi aș menționa câteva aspecte în acest sens care vor fi prezentate în raport. Trebuie să stimulăm spiritul antreprenorial, în lipsa acestuia, IMM-urile nu vor putea să beneficieze de această creștere verde. Deci asta înseamnă educație, um, reducerea birocrației și uh, facilități uh, de proceduri administrative mai, uh, mai ușoare, deci pentru startup-uri. Apoi, accesul la credite, la finanțare, un lucru pe care l-am discutat și care împreună cu birocrația este o mare, mare problemă pentru IMM-uri. Iată de, de ce trebuie, trebuie să avem uh, mare grijă și la finanțare, finanțarea prin venture capital, deci injectarea de noi capitaluri în aceste domenii. S-au spus multe alte lucruri, domnule președinte, antreprenoriatul, uh, problema cu uh, redemararea activității după faliment, achiziții publice, etc. Este important aici, deci, să discutăm aceste lucruri, dar nu numai între noi aici, ci să mergem pe teren, să discutăm cu companiile, cu firmele, să le întrebăm ce să se facă, cum să promovăm mai bine aceste aspecte, cum să le ajutăm și cum să ne asigurăm că aceste oportunități de creștere verde sunt pe deplin fructificate. Acum aș dori să aud ce au de spus și colegii. Uh, pentru ca să avem un raport foarte bun, foarte solid, care să dea un semnal foarte clar Comisiei că suntem extrem de serioși aici la ITRE, pentru că vrem într-adevăr creștere verde prin IMM-uri. Și pentru IMM-uri mulțumesc foarte mult. Acum, raportorii din umbră, în numele PPE, Paul Rubich. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragă Iergi, și eu vreau să-i mulțumesc uh, raportorului de Bacher Cred că e foarte bine că această chestiune a creșterii să fie în centrul atenției. Această creștere ecologică verde este într-adevăr determinată de nivelul nostru tehnologic. Pur și simplu, creșterea aceasta verde poate să ne aducă, deci, și noi, noi locuri de muncă, mai ales pentru tineri tinerii noștri trebuie să aibă oportunități uh, și în Europa și în afara ei și asta este un pariu care trebuie să fie uh, riscat. Avem oportunități de creștere în, și pe alte continente. În Africa, de pildă, e nevoie acolo de infrastructuri pentru apa potabilă, pentru energie, pentru sănătatea populației și așa mai departe. Astăzi, la Comisia INTA, de pildă, se discută despre materiile prime din zonele de război și deci vorbim aici nu numai de dezvoltarea Europei, ci de dezvoltarea mondială și despre asta trebuie să fie vorba în raport. Cum să se creeze uh, condiții propice pentru uh, investiții în Europa, pentru acea faimoasă reindustrializare a continentului nostru. Fostul comisar Tajani și prim, prim vicepreședinte al Parlamentului nostru mizează foarte mult în raportul său pe regiunile regenerabile, pe ponderea acestora până în 2020. Sunt obiective care sunt pe cale de a fi atinse, însă când vine vorba de reindustrializare, situația este mult mai proastă. Uh, peste 8% din industrializare au fost, de fapt, pierdute în ultima vreme și Iată, din punct de vedere al mediei europene, am pierdut nu 8, ci 1,8% în industrie și, de fapt, țările care nu au mizat pe uh, industrie au și mai mult șomaj. Vezi, Grecia sau Franța. Deci e nevoie de mai multe eforturi pentru a reconstrui această bază industrială. Și asta vizează tot lanțul de producție dacă dorim să producem totul aici în Europa, trebuie să avem și energie produsă în Europa. Astăzi importăm energie în valoare de peste jumătate de miliard. Bun, cum și de ce să nu facem noi asta în Europa? De ce să nu producem noi în Europa energie? Eu asta înțeleg prin um, creșterea verde. Cumpărăm tot așa sute de miliarde valoare materii prime, deci atât, atâția bani cheltuiți în uh, acest lans de producție. Iată, 700 de miliarde de două ori cât programul Juncker, care ar putea fi pur și simplu economisiți. Eu cred că este fezabil. Vom reuși, de ce nu, însă avem acele zone protejate, Natura 2000, deci de protecția naturii, care arată că se fac eforturi. Protejăm natura, protejăm natura europeană, foarte bine, însă acum haideți să ne întoarcem la atât de e, necesarul e, echilibru și cu e, industria. Industria nu trebuie lăsată de izbeliște, trebuie să lucrăm în acest sens. Eu cred că avem nevoie de o planificare și de o amenajare a teritoriului pe termen lung, pentru a vedea mai bine ce avem la dispoziție ca terenuri, ca suprafețe. Președintele văd că se uită la microfon și vrea să mă întrerupe, însă cred că domnul Taiani, care urma după mine, nu a venit și nu știu dacă mai țin. Bun, uh, foarte bine. Eu uh, continui. Thank you very much. Thank you, Paul. Mulțumesc, uh, Paul. Acum are cuvântul raportorul din umbră de la D. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Cofod, mulțumesc și raportorului este o excelentă ocazie de a discuta acest raport și modul în care putem atinge um, obiectivul nostru comun um, de a, rezolva, de a realiza o economie eficientă cu emisii scăzute de dioxid de carbon și cum putem face reindustrializarea economiei europene uh, în mod ecologic. Deci reindustrializarea realizată în același timp cu tranziția ecologică în Europa poate fi o adevărată oportunitate. Sunt de acord cu multe idei ale raportului, dar aș adăuga și eu câteva lucruri. În raportul Comisiei se vorbește mult despre IMM-uri. Acestea sunt importante, dar nu cred că trebuie să uităm micro-întreprinderile și noile inițiative de afaceri. Trebuie să încurajăm spiritul de antreprenoriat în Europa Există multe posibilități de a crea o nouă companie, de a crea o piață, de a crea locuri de muncă. Pe de altă parte, simbioza industrială este de asemenea importantă. O cooperare mai activă și mai completă între companiile dintre diferitele sectoare care pot beneficia uh, de materialele în surplus sau de deșeurile altor companii și în țara mea, Danemarca, există multe exemple de modalități în care se pot uh, organiza aceste colaborări. În al treilea rând, uh, trebuie să rezolvăm problema lipsei de uh, expertiză. Multe companii mici au nevoie de mai multe cunoștințe, de mai multe expertiză în legătură cu materialele pe care le folosesc, cum le pot refolosi și poate ar trebui să um, vedem cum ambasadori, coordonatori de la nivel local în domeniul resurselor s-ar putea implica. În al patrulea rând, finanțarea din Orizont 2020 de la um, Banca Europeană de, Inter- de Investiții uh, și așa mai departe. Sunt tot felul de uh, surse de finanțare care pot fi folosite Um, de asemenea, pot fi folosite o serie de materiale, refolosite o serie de materiale. Uh, știu că nu mai am timp, nu pot acum să-mi povestesc toate ideile, dar idei multe există. Și doresc să mai adaug că și pentru companiile mai mari, în folosirea eficientă a resurselor, observăm în Danemarca companiile care folosesc resursele în mod cel mai eficient sunt cele mai sus în lanțul de valoare și sunt și cele care aduc cel mai mult venit țării. Deci, uh, aceasta este o oportunitate de a avansa în lansul de valoare și de a ne consolida întreprinderile. Deci, numele grupului S și D sunt nerăbdător să lucrez în continuare în strânsă colaborare cu raportorul la acest raport. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Covot. Următorul raportor din umbră are cuvântul. Ar, este domnul Zulo, Zolo. Mulțumesc. Aș dori să vorbesc și eu uh, despre acest plan de acțiune pentru întreprindere mici și mijlocii. 93% din IMM-urile din Uniunea Europeană deja promovează inițiative pentru folosirea mai eficientă a resurselor sau cel puțin încearcă să facă acest lucru. Apoi doar 42% dintre acestea obțin rezultate tangibile din aceste inițiative. Ce înseamnă acest lucru? înseamnă că problema e evidentă și anume că instrumentele pe care încerc să le, încercă să le folosească există, dar inițiativele nu sunt uh, chiar așa de eficiente. Deci, noi ar trebui să ne concentrăm pe a face mai practice aceste inițiative. Um, trebuie să permitem o mai, un mai bun acces la accesarea directă a fondurilor. E nevoie de o implicare a fondurilor, a entităților locale, uh, să încurajăm crearea de rețele și să favorizăm uh, capacitatea antreprenorilor um, de a avea acces la aceste finanțări. Din punctul meu de vedere, este foarte importantă și o acțiune de monitorizare a rezultatelor Uh, o monitorizare constantă a rezultatelor, pentru că astfel putem corecta rapid um, acțiunile care au scopul de a obține rezult aceste rezultate. Dacă nu, vom rămâne la bune intenții, dar nu se vor obține suficiente rezultate pozitive. Deci trebuie să se acorde mai multă atenție monitorizării și rezultatelor obținute de uh, programe cât mai rapid. Mulțumesc! very much. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Kelly. Domnul Kelly vorbește cu microfonul stins. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului raportor de Bacher. Optimist, politician, dar și specialist. Doresc să spun două lucruri. Mai întâi, în legătură cu titlul, când vorbim despre IMM-uri, vorbim despre marea majoritate a întreprinderilor, peste 90%. Deci vizăm aproape pe toată lumea. În al doilea rând, cred că trebuie să includem uh, un uh, adjectiv creșterea verdere profitabilă, pentru că toată lume, multă lume crede că uh, creșterea ecologică nu poate fi profitabilă și domnul Deva care are dreptate. În Europa trebuie să vin, devenim mai competitivi, trebuie să crească baza industrială. Dar putem face acest lucru în mod ecologic și asta trebuie să subliniem noi. Și atât Parlamentul cât și noua comisie uh, trebuie să promoveze domenii în care se poate câștiga de-a lungul întregii game. De exemplu, trebuie să se folosească deșeurile mult mai bine, să se recicleze mai mult și să se folosească energia în mod mai eficient. Astfel, uh, va crește profitabilitatea. Și apoi, obiectivele pentru viitor pot deveni mai uh, ambițioase. Sunt subiecte foarte importante și cred că a atras atenția um, opiniei publice mai mult decât în trecut deci acum trebuie să reușim uh, să facem în așa fel încât profitabilitatea, creșterea ecologică, IMM-urile și crearea unei zone industriale în Europa, precum și competitivitatea, să fie promovate în același timp. Mulțumesc. Domnul Buticofer este un alt raportor din umbră. Vă rog. Trebuie să-mi cer scuze, domnule președinte, că am venit târziu și Um, nu pot nici să rămân foarte mult în uh, ședință, dar promit raportorului că îl voi, voi sprijini și cred că mă crede. Are cuvântul acum reprezentantul comisiei, spune domnul Buzec fără microfon. Which were not expected to be at nu ne așteptam să um, îi avem aici în această după masă, spune președintele, dar înainte a vorbit fără microfon, așa că va trebui să le dăm cuvântul neapărat la următorul raport. Acest lucru este important pentru mine și uh, îmi pare rău că a trebuit să mă lungesc, dar trebuia să spun asta. Acum, din partea comisiei, doamna Cristi Ecorț Mansila. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc mult și comisiei dumneavoastră și mă bucur că am auzit ceea ce ați spus aici, faptul că susțineți um, planul pentru IMM-uri. Sunt absolut de acord și aștept să aud um, orice idee inovatoare pe care doriți să o prezentați noi comisii pentru implementarea acestui plan de acțiune. Știți uh, foarte bine că ne aflăm acum într-o perioadă de recuperare economică, va fi greu din punctul de vedere al ocupării și avem nevoie de creștere economică și cu această creștere ecologică o putem face. Din datele pe care le deținem noi, se pare că potențialul cel mai mare la intersecția uh, se află la intersecția între mai multe sectoare de activitate. De acolo apare inovarea și dacă vorbim de eficiența resurselor, de economia circulară, cred că aici avem o oportunitate foarte bună de cooperare intersectorială și pentru noi locuri de muncă. Deci, într-adevăr, aici potențialul este enorm. Raportorul și raportorii din umbră spuneau un alt lucru important, și anume că piața disponibilă pentru bunurile ecologice este foarte mare și Uniunea Europeană reprezintă o treime din această piață. Doar 10% din exporturile IMM-urilor uh, intră pe această piață, deci potențialul este enorm pentru ele. Dacă analizăm de asemenea um, eficiența uh, Uh, resurselor pentru IMM-uri. Aceasta uh, le reduce costurile de producție, deci este un lucru la care toată lumea poate face progrese și își poate îmbunătăți procesul de producție și au de câștigat de pe, acea, de pe urma acestui proces. Este o situație în care toată lumea are de câștigat. IMM-urile probabil că sunt cele care știu Uh, cel mai puțin sau sunt cele care au acordat cea mai puțină atenție, de aceea susținerea din partea noastră este esențială. Și prin planul de acțiune am identificat 34 de acțiuni concrete, unele dintre ele se referă la informare, la îndrumare, în ceea ce privește centrele de excelență a resurselor, de exemplu, și în felul acesta sperăm ca IMM-urile să-și îmbunătățească performanțele de eficiență a resurselor și să profite de noi oportunități pe piață. Așteptăm cu nerăbdare raportul și, bineînțeles, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru orice altă informație pe care doriți să o obțineți. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să întreb pe raportorii din umbră dacă ar dori să adauge ceva. După această intervenție a comisiei, domnul Rubic, domnul Cofold, Zulo, domnule Rubic, vă rog și, bineînțeles, și raportorul la sfârșit. Raportorul întotdeauna intervine pentru a încheia și a face un rezumat al dezbaterii. Așa este. Domnul Rubic, vă rog. Da, mulțumesc. Pentru că sunt și la Comisia de Bugete și urmăresc și acolo dezbaterea, ținând cont de asemenea de faptul că Consiliul s-a specializat în grupuri, nu neapărat reducerea de 4% până în 2020, de asemenea se specializează în reducerea în toate domeniile, trebuie să ne luptăm cu adevărat pentru a obține finanțarea pentru lucrurile cele mai importante. Așa că pe viitor va trebui să ne centrăm pe ce putem face din punctul de vedere al exporturilor. Iată de ce aș dori să cer comisiei dumneavoastră să ne susțineți în cadrul negocierilor uh, bugetare. Nu trebuie să facem reduceri, ci din potrivă, acest program pentru IMM-uri, care este un program de creștere economică, trebuie trecut în centrul programelor de finanțare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Zulo. Nu? Atunci dau cuvântul raportorului pentru a rezuma această dezbatere pe care am avut-o. Mulțumesc, domnule președinte. Da, în concluzie pot să spun că simt că toată lumea dorește să participe și să contribuie în mod pozitiv la acest raport. Cu toții avem aceeași direcție, este un lucru nemaipomenit și aștept cooperarea cu dumneavoastră. Un ultim comentariu din partea mea, așa cum spunea domnul Rubic, avem anumite instrumente la dispoziția noastră la nivelul UE, Orizont 2020 și alte programe, dar în programul meu vreau să mă centrez pe potențialul investițiilor private. Aceasta este o parte importantă a acestor dezbateri pentru că dorim să susținem cu fondurile europene astfel încât investițiile private, inovarea privată să, introdu- să se introducă pe piață și aceasta este o adevărată provocare pentru a vedea cum se introduc pe piață noi produse. Pentru că e foarte bine să avem inovare, idei noi, proiecte noi, dar până la urmă ele trebuie să ajungă și la consumatori în Europa. Deci dezbaterea se referă și la accesibilitatea mai ușoară a acestor produse pe piață, la reducerea birocrației. Acesta va fi un centru important al raportului meu. Oricum, am primit multe idei bune deocamdată, chiar și din partea Comisiei, care este la dispoziția noastră și care este dispusă să preia ideile noastre. Sper să ajungem la idei bune și prin comunicarea pe care o vom avea cu companiile europene astfel încât să prezentăm un raport bun comisiei. Aștept cooperarea pe viitor și sper să ajungem la un raport puternic care să fie util comisiei și economiei europene în general. Mulțumesc! Thank you, Mr. Rapporteur. Mulțumesc, domnule raportor. Am să vă spun acum cum stă situația cu acest raport. Dezbaterea va avea loc pe 23-24 februarie 2015. Nu avem încă programul detaliat pentru acele zile, deci va fi pe 23 sau pe 24. Înainte de această dată se vor prezenta amendamentele. Termenul pentru prezentarea amendamentelor fiind de 25 februarie, deci înseamnă până la o zi după ședința comisiei noastre. Deci să fiți conștienți de acest lucru. Pe 23-24 avem ședința comisiei, analiza raportului la ITRE și ziua următoare, pe 25, este termenul pentru prezentarea amendamentelor. Și de ce așa de rapid? Pentru că o lună după aceea dorim să finalizăm raportul, deci înainte de vacanță. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de un termen atât de strâns, pe 25 februarie. Știți foarte bine după aceea problema cu traducerile și așa mai departe. Dragi colegi, trecem acum la o altă temă importantă pe ordinea de zi și anume punctul 11 înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii și de modificarea directivei 2003-87-CE. Raportorul pentru aviz, domnul Tajani, a fost informat că vom începe în jur de orele Patru fără un sfert, după masă, și știu că este pe drum pentru a ajunge la comisia noastră. Aceasta mi s-a comunicat în urmă cu aproximativ o jumătate de oră, deci uh, probabil că va ajunge aici imediat. Oricum, pot să vă comunic că am primit uh, toate documentele necesare, proiectul de aviz, chiar și amendamentele, deci este vorba aici în special de o dezbatere asupra amendamentelor, pentru că am avut dezbateri deja de mai multe ori pe acest raport până acum. Deci am putea chiar începe cu raportorii din umbră pentru a vedea poziția lor, în special cu colegul nostru, domnul Erickson, din partea verzilor, pentru că colegul nostru este foarte grăbit și acest lucru e de înțeles, pentru că dumneavoastră nu știați, dragi prieteni, că vom avea această dezbatere după masa și nu, nu dimineața și îmi cer scuze încă o dată pentru această schimbare. Domnule Erickson, vă rog. Da, mulțumesc. Într-adevăr, se programase totul pentru dimineață. Mă bucur să am ocazia acum să mă exprim și să spun ceea ce aveam de spus înainte de a pleca. Ultima chestiune pe care am discutat-o a fost cea creșterii ecologice în rândul IMM-urilor și pot să spun că un element important în acest sens este să avem obiective foarte clare pentru viitor din punctul de vedere al durabilității și al instrumentelor politice care să susțină această durabilitate. Dacă vorbim de schimbarea climatică în acest context, și instrumentele de care dispunem pentru a pune capăt schimbării climatice, cred că cel mai important instrument este tocmai ETS-ul, această schemă de comercializare a certificatelor de emisii. Comisia, din câte am auzit, s-a centrat pe o problemă foarte reală și importantă în același timp, și anume faptul că schema de emisii nu funcționează așa cum ar fi trebuit să o facă și, de altfel, nu funcționează de ceva timp încoace. Așa că ne bucurăm dacă Comisia ne dă un răspuns um, oferind această rezervă pentru stabilitatea pieței. Din păcate însă această soluție este oarecum doar pe jumătate, pentru că de câțiva ani există această problemă de când Comisia a dorit să găsească un remediu și s-a gândit ce să facă, s-a trecut prin uh, acel backloading al certificatelor și s-au rezolvat câteva probleme minore. Deci nu știm dacă această nouă soluție va schimba cu adevărat situația. Oricum, pot să vă spun că ne-am întâlnit cu raportorul și raportorii din umbră și un lucru e clar, și anume că ne dăm seama că există o majoritate care dorește o schimbare în bine la această comisie și probabil că și la nivelul Parlamentului. Lucrul cel mai important aici este să începem cu acest sistem cât mai repede cu putință și sperăm uh, să începem chiar din 2017 și după aceea să renunțăm la toate acele certificate care au fost puse deoparte, acel backloading care au fost scoase din sistem mai devreme. Câțiva dintre colegii noștri au vorbit și despre fuga de emisii, despre delocalizarea emisiilor, însă se pare că există un consens între raportorii din umbră că această chestiune a delocalizării emisiilor depășește domeniul de acțiune și că ar trebui dezbătută într-un alt context, deci nu în acesta. Un ultim comentariu. Există câteva schimbări minore dacă ne referim la detaliile propunerii făcute de comisie. Dar cred că putem ajunge la un acord aici la nivelul comisiei și după aceea să vedem ce va face Envi cu textul pe care noi îl prezentăm, să vedem dacă putem schimba într-adevăr sistemul și să-l facem să fie funcțional. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră și acum, din partea grupului S&D, Dau cuvântul doamnei Griffin. Thank you, Chair. Mulțumesc. Domnule președinte, dragi colegi, Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră pe marginea acestui dosar atât de important. Mă bucur că există consens. L-am văzut la prima întâlnire a raportorilor din umbră, iar socialiștii, GUE, ALDE și așa mai departe ne-am pus de acord asupra principalelor aspecte din acest uh, dosar și am zis că ar fi bine ca rezerva să fie declanșată încă din 2016, iar toate acele uh, uh certificate din backload să nu se mai întoarcă pe piață de asemenea, eu zic că cu toții avem aceeași opinie pentru a consolida sistemul, pentru a consolida rezerva de stabilitate și asta trebuie să se reflecte în raport. Pe lângă rezervă, mai propunem în amendamentele noastre și anul 2017. Permiteți-mi să comentez. În primul rând, vreau să vă spun că nu are sens să așteptăm avem un instrument care nu funcționează, trebuie să-l reparăm cât mai repede posibil. De adevăr, rezerva de stabilitate trebuie să fie introdusă în 2021. Dacă facem asta, surplusul va fi mare și prețul scăzut și astfel s-ar descuraja și investițiile în tehnologii curate pentru încă vreo 10 ani. Mai mult decât atât vreau să vă spun că nu există argumente clare împotriva unui început deci mai devreme. Din potrivă, este bine să avem instrumente pentru a nu permite certificatele gratuite și, din potrivă, să permitem industriei să anticipe prețul corect al certificatelor. Pentru că, de fapt, și operatorii industriali ne solicită acest început mai devreme. Mai mult decât atât, avem o uh, decizie legată de sectoarele care sunt mai expuse riscului scurgerii de dioxid de carbon în orizontul anului 2020 și chiar și Consiliul a spus asta, citez. Măsurile existente vor continua și după 2020 pentru a preveni riscul de scurgere de carbon. Și iată, MSR este doar o astfel de garanție. Multe țări din Consiliu doresc acest început timpuriu, iar comisarul Caniete ne-a dat asigurări că și Comisia va marșa dacă Parlamentul și Consiliul o vor face. Ne-a confirmat asta așadar ieri, aici, la Comisia ITRE și vreau să întreb din nou Comisia dacă dorește acest început al schemei în 2017. Uh, Oricum, asta este un lucru important în raportul ITRE. Colegul de la Verzi a vorbit despre acele certificate de tip backload. Dacă dorim coerență și consecventă, trebuie să anulăm aceste certificate care ar trebui să se întoarcă pe piață în 2019. A readuce cele, aceste certificate înapoi pe piață ar fi ilogic și ar crea distorsiuni nejustificate. Din potrivă, noi dorim să consolidăm uh, rezerva de stabilitate, ca acest instrument deci să fie unul plin de succes și propun o rată de înlăturare a acestor certificate de 20%, iar sub, surplusul care încă mai persistă pe piață poate să fie eliminat până în 2020, iar um, pragul trebuie să fie redus la 300 de miliarde, milioane, iar MSR trebuie de asemenea să beneficieze, de un uh, prag mai scăzut. În sfârșit, în ceea ce privește scurgerea de carbon, eu spun că trebuie să avem o listă realistă a companiilor care chiar se confruntă cu acest fenomen, dar uh, trebuie să fim atenți. Nu despre asta e vorba aici în ce privește rezerva de stabilitate. Aici este ceva diferit, este diferit pentru că e vorba de volumul pieței și nu de certificatele gratuite. Nu s-a dovedit că ETS-ul ar produce fenomenul de scurgere de dioxid de carbon. Iar există deja măsuri în ce privește acest fenomen până în 2020. Reforma ETS în Europa este în curs și toate aceste aspecte trebuie să fie luate în considerare de raportor în uh, următorul său text de sinteză. Mulțumesc foarte mult, doamnă Griffin. Domnule Tajani, am început deja pentru că raportorii din umbră se grăbesc și, și domnul Federle este foarte, foarte grăbit. grăbit. Vreți acum să vorbiți? Nu, față de domnul Petri, eu am un avion puțin mai târziu, așa că îi dau cuvântul. Nu, vă rog. Foarte bine. Îmi pare rău, domnilor raportori din umbră. Iată, a modificat uh, programul și domnul Grobalcic și doamna Ernst n-au putut să mai fie aici cu noi pentru că nu puteau să mai aștepte începutul acestei discuții. Poate știu și eu pentru data viitoare ar trebui să înțelegem că uneori uh, nu toată lumea poate fi prezentă, trebuie să înțeleagă și raportorul și mă gândesc că poate la nivelul coordonatorilor s-ar poate uh, face ceva. Poate că în numele raportorului care este absent momentan, coordonatorul de la grupul său politic ar putea să ia cuvântul așa mai formal și să spună da, uitați, nu este încă aici și uh, avem uh, raportorul din umbră. Uh, dar oricum au avut motive obiective. Domnule vicepreședinte Iani, aveți cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dopo Doream să prezint pe scurt situația după întâlnirea de acum două săptămâni în legătură, uh, cunoașteți poziția mea în legătură cu avizul. Alaltă ieri ne-am întâlnit pentru prima dată cu toți raportorii din umbră, cărora doresc să le mulțumesc pentru contribuție și prezență. Vinerea trecută am primit amendamentele la textul meu. Sunt ceva mai mult de 100. Ele se concentrează pe cinci aspecte fundamentale. Începutul uh, mecanismului uh, rezervei de stabilitate pentru piață, MSR, uh, unii doresc să înceapă acest mecanism mai repede. Eu unul am de gând să rămân la propunerea Comisiei de a începe cu el în 2021. Alții Mm, au depus amendamente în legătură cu banii care, fondurile pe care le vor um, lua de pe piață și le vor fi puse în rezervă. Unii doresc ca pragul să scapă, alții doresc ca pragul să, fie mai, să scadă, alții ca pragul să fie mai ridicat. Apoi, în legătură cu um, allowances, deci cu uh, părțile de emisii permise. Eu am de gând uh, să rămân la propunerea comisiei până în 2020. Sunt câteva amendamente legătură cu scurgerile de carbon pentru a ne proteja industria și aici, în principiu, uh, suntem cu toții de acord. În fine, sunt amendamente în legătură cu data de revizuire atât a sistemului MSR cât și a directivei ETS Bineînțeles, acest termen de revizuire depinde când debutează, când începe um, să funcționeze mecanismul, apoi, bineînțeles, evaluarea trebuie să se facă destul de repede ca să vedem dacă funcționează sau nu. În principiu, Comisia propune revizuirea directivei după aprobarea mecanismului MSR și cred că este o idee excelentă. Nu doresc uh, să discut mai mult acum acest subiect, dar eu cred că e important ca această comisie să apere rețeaua industrială europeană, să facă în așa fel încât textul final să fie unul echilibrat um, față de propunerea comisiei. Eu sunt optimist, aș dori să reușim să ajungem la un text sprijinit de marea majoritate a colegilor din comisie. Uh, și am propus, domnule președinte, raportorilor din umbră să le trimit uh, primele amendamente de compromis luni, pe 8 decembrie. Și apoi să ne întâlnim din nou la Strasburg. Astfel, dacă um, um, raportorii din umbră vor fi de acord, se pot întâlni asistenții ca să discute detaliile. Deci sper că la Strasburg ne vom revedea cu raportorii din umbră și îl prezint și pe, și îl invit și pe colegul de la Envi, raportorul de la Envi, Ivo Belet, uh, ca să ne apropiem pozițiile. Colegul Belet a făcut mulți ani parte din această comisie. Uh, și dacă e de acord, îl invit să participe la această reuniune de la Strasburg, apoi vom fixa data exactă. Și apoi, în ianuarie, ne vom reîntâlni înainte de vot ca să mai discutăm o dată despre text și amendamente. Îmi uh, cer scuze că am cerut amânarea uh, orei discutării acestui subiect și vă mulțumesc încă o dată pentru flexibilitate. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, da, e o idee foarte bună să întâlnim cu colegul Belet. Ai dreptate? Domnule Grobalcic, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, permiteți-mi la rândul meu să spun ceva privitor la acest subiect. Suntem de acord propuse de domnul uh, Tajani. Cred că soluțiile sale sunt cât se poate de bune, însă ar fi ceva comentarii de făcut. De pildă, data limită pentru regulament mi se pare că este puțin cam timpurie, având în vedere criza actuală din Europa și problemele cu care se confruntă economia europeană astăzi. Pentru noi era mai important să se meargă pe partea protecției industriei și domnul Tajani spune asta. Și apoi protecția locurilor de muncă. Cred că ar fi chiar o amenințare, un proiect care nu este suficient de bine gândit. Mă gândesc la uh, alocarea acestor uh, certificate și la numărul lor. Sunt o seamă de certificate care au fost puse în circulație și apoi retrase. Cred că pragurile trebuie să fie modificate, revizuite și să se ajungă la niște volume uh, bune pentru companii, optime. Nu putem să lăsăm prea multe certificate pe piață. Asta influențează prețul. Și reacția ar fi una în lanț industria respectivă ar avea de suferit și, de fapt, soarta industriei ne preocupă cel mai mult pe noi. În sfârșit, revizuirea regulamentului respectiv, uh, termenul de trei ani se pare prea lung, ne-ar place mai mult un an de zile, deci să revizuim, să ne reanalizăm situația după un an de la intrarea în vigoare pentru a preveni, minimiza orice fel de distorsiuni care ar putea să se petreacă pe piață în acel moment. Mulțumesc foarte mult! Domnul Federle, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc domnule Tajani. Atunci când am văzut uh, amendamentele, bine, um, sunt în engleză și nu le-am citit pe toate, dar uh, le-am citit pe câteva dintre ele și ne-am întâlnit și cu raportorii din umbră și cred că consensul e destul de mare în Parlament în ce privește adoptarea în 2017. Am auzit ce a spus Comisia prin comisarul Caniete um, și bineînțeles că avem acest fel de mesaje și de la Council, ALDE, socialiștii, GUE și o, o parte din PPE și o parte din ECR, să știți că uh, sunt de acord cu această adoptare timpurie a MSR și, vă spuneam, la Consiliu 11 țări s-au exprimat ca atare. Este important să nu creăm speranțe de șarte industriei noastre. Sunt, e vorba de prețul foarte mic al certificatelor dacă prețul este prea mic la emisii, atunci investițiile nu vor mai fi cele așteptate și atunci când ne vom întoarce la discuție în 2020, mi se va spune că a fost foarte ieftin timp de mulți ani de zile și de-abia acum a venit și ridicați prețul și s-ar putea să fie iarăși probleme. Industria a cunoscut prețuri mult mai mari decât astăzi și cred că ar trebui să întoarcem la o situație similară cu cea din trecut nu ar trebui să mai repunem pe piață certificatele care au fost retrase. Am putea, eventual, pragmatici fiind, să le punem în uh, rezervă, dar apoi avem o nevoie de un mecanism în regulă în rezervă, pentru că după aia avem uh, un volum foarte mare uh, și valori foarte mari care sunt uh, ținute în rezervă și nu fac nimic, deci nu produc nimic și un astfel de mecanism uh, poate întrepte sau progresiv ar merita să fie discutat. Eu sunt uh, gata să discutăm. Eu, ce să spun, uh, ascultând colegii, văd cam care este um, consensul aici în Parlament și ascult și semne de la Consiliu și de la Comisie. Eu sunt foarte împotriva oricărei liste care să cuprinde companiile cu risc de carbon lichid, scujere de carbon, nu aș dori să avem așa ceva în textul nostru. În 2003 avem un, am avut un text care s-a adoptat și trebuie să fim foarte atenți la în ce măsură această discuție poate să înfleteze soarta adoptării întregului raport aici în Parlament. Trebuie să ne asigurăm că piața primește semnale sigure, dar sistemul trebuie în același timp modificat și eu sunt de acord că uh, termenul de revizuire trebuie să fie mai scurt decât cel propus. Mi-ar place niște praguri mai stricte și am uh, văzut cifrele care sunt uh, discutate acum dar uh, în ciuda diferitelor cifre care au fost transmise, majoritatea celor cu care am discutat doresc niște uh, uh, praguri mai scăzute și mai strict stabilite și baza superioară și cea inferioară. Și în ceea ce privește procentajul de certificate care se merg la rezervă și aici putem să discutăm. Apoi, dacă dorim să avem un economie verde, ecologică puternică, avem nevoie și o industrie de profil uh, puternică. Am discutat asta de numărate ori aici. Dorim să uh, creăm oportunități pentru industrie, dorim să dinamizăm piața, astfel este singura ocazie de a crea și locuri de muncă de care avem nevoie. Mulțumesc foarte mult! Iată, aceasta a fost uh, intervenția ALDE și acum urmează doamna Ernst în numele GUE. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și domnului uh, raportor. E bine că la coordonatorii am abordat acest subiect și ne-am pus de acord. Bineînțeles că noi avem niște critici de făcut și nouă nu prea ne place acest comerț cu uh, certificatul de emisii, toată lumea știe acest lucru, nu e niciun secret, dar bineînțeles că avem datoria de a examina propunerea de față cu realism, am făcut-o, am venit și cu contrapropuneri și iată care este abordarea noastră, așadar. În primul rând, considerăm că aceste certificatele 900 milioane, clasă 3, nu sunt suficiente. Ar trebui să avem un volum mai mare. Asta este primul aspect. Nu e vorba neapărat de suma de 900 milioane, principiul ne deranjează ca acestea să se întoarcă pe piață. Mai multă lume a spus asta. Dacă permitem această mișcare, sistemul își va pierde eficacitatea. Al doilea aspect se referă la articolul 3. 3. Nu, uh, articolul 1.3 modifică doamna Ernst. Uh, intrarea în vigoare în 2021 mi se pare o dată mult prea îndepărtată. Ar trebui să ne gândim la o dată mai apropiată în timp. Și alte grupuri politice, de altfel, solicită o dată mai aproape de, de noi. Apoi, cantitatea este oare suficientă? Eu cred că trebuie să se meargă încă și mai departe decât propunerea de față, dar asta vom vedea la negocieri. Apoi, în ceea ce privește punctul 4, certificatele aflate deja în circulație. La acest punct 4, în loc de 400 de milioane, noi preferăm o cifră mai mare, 500 de mii, milioane sau poate chiar 600 de milioane și acestea sunt lucruri care trebuie să fie dezbătute și uh, poate rezolvate aceste situații cu amendamentele. Ceea ce privește scurgerea de carbon, dezbaterea pare să fie cumva uh, în stagnare și nu vreau să mai repet timpul uh, repetând uh, deja argumente exprimate. Mulțumesc foarte mult. Doamnă Griffin, doriți să adăugați ceva acum că domnul raportor a venit? Puteți să o faceți. Un minut, nu mai mult, vă rog. Nu. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule raportor, așa cum au spus și colegii mei, uh, apare un, con un consens larg între ALDE, VES și GUE în legătură cu acest dosar, uh, în legătură cu începerea sistemului MSR încă din 2017, um, praguri mai înalte și uh, um, eliminarea mai multor uh, launțis de pe piață, dorim să țineți cont în, uh, raportul dumneavoastră de aceste sugestii. Propunem anul 2017 pentru că nu are niciun rost să așteptăm. Dacă instrumentul nu funcționează, haideți să-l reparăm cât de repede. Știți că ieri în această comisie domnul Caniete a spus dacă Comisia sprijină o începere a sistemului MSR mai repede dacă Parlamentul și Consiliul cer acest lucru și deci ne-a confirmat acest lucru și de aceea credem că e necesar să includem în avizul ITRE o dată de începuta sistemului mai rapid. Și așa cum au spus colegii în legătură cu scurgerile de carbon, sprijinim ideea Uh, unei liste realiste privind descurgerile de carbon, dar rezerva de stabilitate se referă la volumul um, cotelor oferite industriei și nu um, la cote gratuite oferite industriei. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă, și acum Dau acum din nou cuvântul principalului nostru raportor, colegul Ive Belet, fost uh, membru al Comisiei ITRE acum câțiva ani, în loc să-și prezinte raportul, care este cel mai important. Noi vă, voi, vă vom trimite amendamente foarte importante pentru noi, dar acum prezentarea dumneavoastră este foarte importantă. Mulțumesc, domnule președinte. Am făcut parte din această comisie nu cu ani de zile în urmă, ci am părăsit comisia doar acum câteva luni de zile. Într-adevăr, timpul trece foarte repede, uh, dar mulți, uh, multe fețe cunoscute sunt încă în această sală, așa că mă simt încă acasă aici, în această comisie. Mă bucur că mi-ați dat cuvântul. Am citit cu interes cele peste 100 de amendamente la raportul lui Antonio și, dacă îmi permiteți, pe scurt, pot spune că se dorește această reformă a sistemului ETS uh, printr-un mecanism de stabilizare a pieței. Majoritatea grupurilor, majoritatea colegilor sunt de acord, cu excepția amendamentului 1 depus de 2-3 membri care cer comisiei să retragă propunerea dar este clar că este un punct de vedere clar minoritar. Marea majoritate dorește reforma sistemului ETS, pentru a evita colapsul sistemului în viitor, când prețul va scădea și mai mult uh, sub cei 7 euro cât uh, costă acum uh, cotele de emisii scăzut deja de la cei 30 de euro doriți. Aștept cu interes propunerile de compromisuri ale domnului Tajani în următoarele zile și săptămâni unul dintre elementele cele mai importante um, sunt uh, cotele în valoare de 900 de milioane care vor reveni pe piață în 200, 2019 și 2020. Um, considerăm că e că nu e logic ca acestea să revină pe piață și apoi prin sistemul MSR să fie puse din nou aceste cote în rezervă. Nu cred că ar fi bine pentru că s-ar crea un nou șoc pe piața emisiilor de dioxid de carbon. Nimeni nu dorește acest lucru. Nu știu dacă trebuie să le anulăm. Eu propun să le punem în rezervă. Este o măsură mai puțin drastică și domnul Peterle uh, spune că dorește o dispariție <laughs> întârziată. Este un concept nou, creativ. Um, putem să îl studiem, așa numitul late kill concept. Um, apoi, în legătură cu pragurile um, superioare și inferioare, s-au făcut propuneri în această comisie, dar și în comisia ENVI, uh, și de a le ridica și de a le um, scădea, de a le face mai flexibile. Eu aș propune să lăsăm pragurile așa cum sunt, deci să respectăm uh, propunerea comisiei și comisia e prezentată în sală, poate să uh, ia cuvântul ceva mai târziu, dacă domnul președinte este de acord, um, dar ideea de a combina um, această propunere cu o evaluare rapidă, poate după un an de la intrarea în vigoare a sistemului. Domnul De Bacher propune uh, un an, este într-adevăr o evaluare foarte rapidă. Să vedem uh, ce spune Comisia, dacă într-adevăr se poate face o evaluare după doar un an de funcționare. Apoi, în legătură cu scurgerile de carbon. Doamnă Griffin, am înțeles că spuneți că nu aici trebuie să discutăm despre acest subiect, să-l reglementăm aici. Sunt de acord, nu aici trebuie să reglementăm, dar sunt, părerea mea este puțin diferită în legătură cu transmiterea unui semnal din partea Parlamentului, din partea Comisiilor Litre și ENVI, Comisiei și Consiliului, să cerem că dor, să spunem că dorim să transmitem un semnal clar că uh, înțelegem preocupările industriei cu consum ridicat de energie, că există riscuri de scurgere de carbon chiar și înainte de 2020 și cu siguranță după 2020 să transmitem, să spunem clar Comisiei că uh, dorim o um, propunere modifi- modificare de, a propunerii, că dorim o propunere de modificare a directivei cât de repede după intrarea în vigoare a acestei propuneri. Deci să transmitem foarte clar partenerilor noștri instituționali că dorim o modificare cât de rapid. Iată, cam acestea au fost elementele cele mai importante pe care doream să le uh, menționez, domnule președinte. Vom colabora în continuare. Are cuvântul domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Industria are nevoie de legislație fiabilă. Și nu cred că e un lucru bun faptul că schimbăm uh, regulile în fiecare an, să tot schimbăm, să modificăm legislația. Dacă fixăm acum regulile pentru 2020, atunci regulile trebuie să rămână așa, pentru că industria trebuie să investească în funcție de această legislație și investițiile industriale au o durată de viață de 20 până la 50 de ani. Dacă schimbăm obiectivele într-una, este foarte greu industriei să investească. Pe de o parte, rata șomajului este ridicată, și în Europa avem uh, industria cea mai durabilă, dar legislația se schimbă atât de repede încât e foarte greu de știut cum va arăta viitorul. Bineînțeles, știm că uh, finanțele joacă un rol important uh, de acum încolo uh, și uh, instrumentele derivate sunt uh, folosite foarte mult în acest sector. Practic există uh, cheltuieli de două ori, pe de o parte în producția de energie și apoi în la folosirea energiei în procesul de producție industrială. Trebuie să vedem ce facem uh, cu această leakage list, uh, lista scurgerilor de carbon pentru a nu suferi o dublă pagubă. Și e nevoie, după cum am spus, de legislație stabilă putem în 2030 să începem să rediscutăm lucrurile și să definim obiective pentru 2030, dar cât de repede cred că trebuie să se facă un studiu de impact și teste pentru IMM-uri, care vor fi consecințele asupra locurilor de muncă. Se vor face noi propuneri, se vă permite crearea de noi locuri de muncă interesante și bine remunerate sau se distrug locuri de muncă? și dacă nu se garantează crearea de locuri de muncă, trebuie să fim foarte atenți, să vedem ce facem, cum concepem aceste instrumente, pentru că trebuie să le facem, facem lucrurile în mod durabil. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Kelly. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, cred că putem ajunge la un consens satisfăcător, având în vedere experiența practică a domnilor Tajani și Belet, Îmi doresc să spun că am sprijinit și eu o serie de amendamente, mai ales amendamentele 24, 48 și 73. 73 nu este pe listă, sper că se va putea adăuga. Uh, Cred că trebuie, într-adevăr, să se fixeze o dată pentru evaluarea sistemului în 2022. Mulțumesc! Colic. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Gunnar Hockmark. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat dezbaterea și uh, am o concluzie importantă. Obiectivul nostru aici nu este să creăm un sistem, sistem perfect, dar izolat de realitatea în care trăim. Întotdeauna când se lasă frâul liber politicienilor, uh, deputaților uh, pe un subiect încearcă să optimizeze acel aspect, dar acesta face parte din strategia noastră de luptă împotriva schimbărilor climatice. Dar Nu este singura parte a luptei noastre împotriva schimbărilor climatice. Important este să avem un sistem care să permită industriei europene să se dezvolte să contribuie la competitivitatea industriei europene ca să ne și în același timp să ne atingem obiectivele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și să nu uităm că obiectivele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon sunt obiective și în alte domenii ale politicilor noastre impozitare și alte reguli din statele membre care pot permite atingerea diferitelor obiective. Nu este singurul obiectiv, uh, singurul instrument pe care îl vom folosi, este doar unul dintre instrumentele care ne vor permite atingerea acestor obiective. Uneori am impresia că uneori se dorește folosirea acestui instrument pentru a subvenționa industria sau pentru a pedepsi industria. Dar niciuna dintre aceste alternative nu sunt scopul nostru. Scopul nostru este să creăm un cadru stabil pentru funcționarea industriei uh, într-un model de piață pentru a se permite reducerea emisiilor. Trebuie să dăm dovadă de pragmatism, să nu încercăm să facem un sistem optim ca pe vremea când uh, eram mici și ne jucam cu jucării. Foarte serios uh, vă spun acest lucru, pentru că nu doar aici, ci și în Suedia, <laughs> mulți devin obsedați de acest sistem, dar să nu uităm că el este doar o parte a unui sistem global, general, care are obiectivul reducerii emisiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul colegul Tamburano. Eu volevo fare considerazioni. Eu uh, uh, vin dintr-o profesie medicală. Uh, un medic uneori alege un tratament care îi se pare cea mai practică și cea mai adaptată scopului. Apoi, dacă doctorul vede că nu funcționează acest tratament și nu schimbă tratamentul, e pur și simplu un mediu prost, un medic prost. Sistemul ETS pare să nu fie tratamentul adecvat am ales un tratament, o soluție la problema emisiilor care a arătat și pentru că este concepută într-o lume cu uh, mai puțină globalizare decât acum, uh, că nu funcționează. Și noi suntem de acord să um, discutăm despre mecanismul de stabilitate, de distrugerea cotelor excesive, dar poate ar trebui și să ne gândim mai departe, să ne gândim la un mecanism, un sistem bazat pe piață care n-a funcționat, a, a fost tot uh, corectat cu backloading, acum cu mecanismul de rezervă. Uh, având în vedere că eh, până la delocalizarea emisiilor, dar eh, cu consecința că eh, emisiile globale nu scad, pentru a permite industriei europene să prospere și să se adapteze așa cum ar trebui, adică să și să reducă emisiile de dioxid de carbon. Deci ne gândim acum uh, la un sistem nou, poate un sistem bazat pe o taxă carbon, care să nu fie bazat pe piață, dar care să permită calcularea taxei pe baza unor principii stabile, termodinamice, uh, bazată pe dioxidul de carbon uh, emis pentru producerea mărfurilor și serviciilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, în numele Comisiei Europene, de cuvântul directorul Direcției Generală pentru Climă, doamna Pitelski. Vă rog. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc uh, membrilor Parlamentului pentru această dezbatere atât de constructivă de astăzi. Este într-adevăr foarte important să adoptăm rapid această propunere importantă pentru a transmite mesajul cel mai potrivit piețelor. M-aș centra acum pe cele câteva puncte care au fost uh, cel mai analizate în această dupămasă. În primul rând, în legătură cu competitivitatea și delocalizarea carbonului, cred că acesta a fost un element esențial pe care l-a menționat aproape fiecare eurodeputat. Aș spune aici, în primul rând, că sectoarele unde există un risc ridicat de delocalizare de carbon nu au fost protejate îndeajuns prin alocarea liberă a certificatelor. Acest lucru este recunoscut și avem doveze în acest sens. E bine de știut de asemenea că nivelul de protecție este garantat în mod legal până la sfârșitul acestui deceniu. Cred că în contextul dezbaterii acest lucru este esențial. În plus, pentru perioada de după 2020, realocarea a fost garantată din punct de vedere politic ca o parte a cadrului 2030. Iar noi, la Comisia Europeană, ne-am luat angajamentul, și subliniez asta încă o dată aici, să traducem aceasta într-un text legislativ un proiect legislativ care să se refere la procesul de realocare și la celelalte chestiuni care au legătură cu ETS-ul în cadrul 2030, acest proiect va fi pregătit cât mai repede cu putință și pentru aceasta va trebui să facem toate analizele necesare, inclusiv studiul de impact care a fost menționat și știu că instituția dumneavoastră acordă o atenție deosebită unui studiu de impact de calitate. Imediat după adoptarea rezervei de stabilitate, vom veni cu această propunere asupra viitorului ETS. Acesta este primul punct referitor la competitivitate și delocalizarea carbonului. Referitor acum la parametri, și aici s-a discutat destul de mult, incluzând acest element. pot să vă spun următorul lucru. Nu toți experții ne oferă aceleași răspunsuri la această întrebare, și anume la care ar fi pragul începând de la care să uh, se uh, treacă aceste certificate din rezervă sau în rezervă. Unii ar propune un prag mai ridicat, alții mai redus decât cel propus de comisie la ora actuală. Există totuși un consens și anume că propunerea este rezonabilă și cred că în seminare care s-au organizat aici la Parlament, un seminar cu experți, de asemenea un alt seminar de experți care a fost organizat în iunie de către comisie și cu ocazia acestor evenimente am auzit acest lucru. Regulile pentru această rezervă de stabilitate sunt um, elaborate uh, cu foarte mare precauție și excesul de lichiditate va fi trecut în rezervă, la început în cantități foarte mici, așa cum vedeți în propunerea Comisiei, și un alt element important, de-a lungul mai multor ani, înainte ca uh, să se ajungă la acel uh, prag de 833 de milioane. Pe lângă aceasta, cred că ar trebui să ne gândim și la clauza de revizuire, care s-a menționat în dezbaterea de astăzi, astfel încât propunerea actuală este de 5 ani de la intrarea în vigoare și noi considerăm că acesta oferă destul timp la dispoziție pentru a vedea cum funcționează sistemul dacă este într-adevăr funcțional și în 5 ani putem învăța și după aceea îl putem ajusta în funcție de parametrii definiți. Iată abordarea noastră. În primul rând, atunci când am încercat să echilibrăm, să calibrăm parametrii și, în al doilea rând, pentru a introduce această clauză de revizuire la ceva timp pentru ajustarea parametrilor dacă va fi nevoie. Al treilea comentariu se referă la startul foarte rapid și introducerea certificatelor puse deoparte acel backloading în cadrul MSR. Este o chestiune care a fost discutată de mai multe ori la această instituție și, așa cum spunea și domnul Arias Caniete, comisarul nostru, care a fost foarte clar pe această temă. Dacă există un acord între Parlament și Consiliu pentru a începe foarte devreme și pentru a introduce aceste certificate puse deoparte în MSR, atunci Comisia nu se va opune în niciun fel unei astfel de propuneri. Așa cum s-a zis și în această dezbatere mai devreme, există avantaje pe care le-am putea aștepta în urma unei astfel de propuneri, pentru că aceasta ar aduce beneficii pentru rezerva de stabilitate, dar un alt lucru care s-a menționat de asemenea astăzi este că aceasta va duce la o fixare a prețurilor mai stabilă și, prin urmare, va oferi stimulente pentru investiții rapide în tehnologii cu consum scăzut de carbon. Mă opresc aici, domnule președinte. Cred că am acoperit principalele elemente care au fost dezbătute astăzi și în încheiere aș sublinia încă o dată cât de important este să adoptăm cât mai rapid această propunere. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Și acum dau cuvântul domnului raportor, domnul Tajani, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am spus, luni voi prezenta propunerile de amendamente de compromis Mm, sunt multe lucruri uh, mm, comune între noi uh, pe care le putem sprijini cu toții, altele însă nu sunt sprijinite de majoritatea Comisiei. Am văzut că și amendamentele semnate de Ivo Belet uh, merg uneori în aceeași direcție și deci deja putem găsi puncte comune cu raportul din Comisia Envi. Deci suntem pe calea cea bună și faptul că anumite amendamente sunt semnate și de raportori este un lucru foarte bun. Eu în continuu să insist asupra importanței apărării industriei europene, pentru că de multe ori e ușor să schimbăm data prevăzută, să amânăm Uh, punerea în aplicare sau uh, să o avansăm. Dar să nu uităm că de aplicarea acestor norme depinde locul de muncă a mii și mii de persoane. Deci, trebuie să evităm ca pentru a obține cel, cei mai buni să renunțăm la bun. Anumite obiective pot fi sprijinite, dar eu cred că nu e util Um, ca ele să fie atinse acum uh, pentru a proteja întreprinderile sau nu permit protejarea întreprinderilor. Um, așa cum am spus, uh, voi include cât mai mulți raportori din umbră în amendamentele de compromis. Poziția mea nu este ricidă, voi încerca să fac toate eforturile pentru a se ajunge la acorduri între noi, dar acorduri care să nu schimbe uh, baza propunerii mele, care poate fi însă perfectibilă, ameliorată, Însă nu sunt de acord cu poziția Comisiei uh, în legătură cu o evaluare după 5 ani. Cred că e prea mult 5 ani. Deci cred că evaluarea trebuie să se realizeze mai repede după intrarea în vigoare. Totuși uh, trebuie să ne asigurăm că acțiunea noastră este eficace atât în reducerea emisiilor, ci și în sprijinirea um, producției întreprinderilor noastre, evitând dublul pericol al delocalizării întreprinderilor. Pentru că dacă noi cerem întreprinderilor noastre să atingă obiective pe care nu le pot atinge, atunci vor pleca să producă acolo unde nu există reguli. Și acest lucru nu doar ne va face să pierdem locuri de muncă, nu doar va contribui la dezertificarea industriei europene, dar va face rău și politicii de mediu. Pentru că acolo unde se delocalizează aceste întreprinderi, în China, s-ar uh, produce cu obiective de mediu mult mai puțin ambițioase decât uh, <laughs> atitudinile cele mai rigide de la noi. Vă invit pe toți să vă gândiți bine la această realitate. Trebuie să avem o poziție echilibrată, chiar dacă fermă a, industrie, a Comisiei pentru Industrie. Să nu uităm că acest text este din un text al Comisiei pentru Industrie, nu este textul definitiv. Este textul care arată care este greutatea industriei în textul general al strategiei. Apoi textul general final aprobat la ENVI va trebui să țină cont de toate aspectele și cele de mediu, dar și cele industriale. Noi, Comisia ITRE, cred că trebuie să respectăm toate exigențele politici industriale, deci trebuie să contribuim la acest text apărând interesele politici industriale. Și apoi Comisia ENVI va trebui să țină cont de propunerile noastre și va face o propunere de text final pentru a organiza o așa numită căsătorie de interes între politica de luptă împotriva schimbărilor climatice și politica de renaștere industrială. Vă mulțumesc tuturor pentru idei, sugestii, propuneri. Am ascultat cu atenție, am luat notițe, evaluăm uh, toate aceste amendamente și propuneri. S-au uh, cerut multe lucruri care arată că deputații din Comisia ITRE sunt foarte interesați de acest subiect care este esențial pentru noi toți voi face propuneri de amendamente care să se apropie cât mai mult de pozițiile dumneavoastră, apoi le vom discuta și le vom discuta și cu colegul Belet pentru ca deja în dezbaterea noastră să contribuim Uh, să, să ținem cont de solicitările domnului Belet uh, pentru textul definitiv. Vă mulțumesc! And of course we expect that... Mulțumesc foarte mult! Și, bineînțeles, așteptăm ca și colegii noștri de la Comisia EVI, ENVI să țină cont serios de avizul nostru. Votul acestui aviz va avea loc pe 22 ianuarie 2015 și ne așteptăm ca votul la ENVI să aibă loc pe 24 februarie 2015. Asta înseamnă cam la o lună diferență, deci o lună mai târziu. Vă mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc raportorului, raportorilor din umbră, tuturor colegilor care au participat la această dezbatere atât de interesantă și importantă. Și acum putem trece la ultimul punct de pe ordinea de zi. de pe agenda noastră atât de variată, și anume punctul 12. E vorba de planificare pentru Carta Internațională a Energiei 2015, prezentare făcută de către secretarul general al Cartei Energiei, domnul dr. Urban Rușnac, pe care îl vom asculta astăzi și vreau să spun bun venit în primul rând domnului dr. Rușnac. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Dorim să ascultăm de la dumneavoastră care este situația în ceea ce privește Carta Internațională a Energiei și aceasta pentru a asigura un nivel de securitate energiei la nivel internațional cât mai ridicat. Criza politică din uh, Ucraina ne-a arătat cât de importantă este securitatea aprovizionării cu energie. Suntem foarte conștienți de comunicarea Comisiei asupra strategiei de securitate în domeniul energiei, care a fost publicată în luna mai, și, de asemenea, de acordul Consiliului asupra politicii în domeniul energiei de după 2020, în care se arată că ar trebui să includem eficiența energiei, resursele regenerabile de energie și securitatea energetică. Toate acestea sunt elemente care au de-a face cu politica UE în acest domeniu pentru 2030. V-aș mai spune ca un ultim comentariu introductiv că la Comisia ITRE există un raport din proprie inițiativă, raportor fiind domnul Saudargas, asupra strategiei de securitate energetică în Europa. Am avut de asemenea o audiere asupra strategiei de securitate energetică în UE și condițiile existente pe piața internă a energiei și ieri am um, ascultat schimbul de opinii asupra acestui uh, proiect din, de raport din proprie inițiativă. Vă rog, domnule Rușnec, vă dau cuvântul și vă ascultăm pentru a asculta poziția dumneavoastră. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Este o adevărată onoare pentru mine să mă adresez Comisiei ITRE astăzi aici la Parlamentul European. Motivul pentru care mă aflu astăzi aici este pentru a încerca să vă conștientizez în legătură cu procesul Cartei Internaționale a Energiei și procesul de modernizare a acesteia. Recent, Uniunea Europeană a început să dezbată felul în care se poate crea o uniune a energiei. Și aș vrea să vă atrag atenția încă de la începutul prezentării mele că acest proces al Cartei Energiei și a Uniunii Energetice își au rădăcina în propunerea comunității energetice care a fost făcută încă din 1990. Procesul Cartei Energiei, tratatul energiei și Uniunea energetică toate izvorăți din aceeași propunere și de aceea mi se pare că este important pentru dumneavoastră să vedeți ce se întâmplă cu acest, această carte energiei, de unde a început, cum s-a dezvoltat și încotro se îndreaptă. Înainte de a dezbate procesul de modernizare, Aș vrea să vă prezint aici două elemente esențiale. Dacă ne referim la Carta Energiei, în general facem referință la două elemente. În primul rând, declarația politică din 1991, Carta Energiei Europene, o declarație politică care a fost adoptată de către cele 12 state membre la momentul acela și o parte din țările din estul Europei și din fosta Uniune Sovietică, de asemenea din Eurasia, Statele Unite și Canada, deci din fostul est și fostul vest, să zicem, de asemenea, sudul a fost exclus în acest acord. În 1994 s-a semnat tratatul energiei, care este obligatoriu din punct de vedere legal și a fost semnat la Lisabona. Fiecare stat membru al UE este o parte semnatară la acest tratat, așa cum este și Uniunea Europeană în ansamblul său. În 1991, când s-a adoptat Carta Europeană a Energiei, a început acest proces, urmat în 1994 de tratatul Carta asupra Tratatului Energiei și acesta a intrat în uh, vigoare în aprilie 1998. Acesta a fost ratificat și semnat de 52 de state, plus alte trei state care acum sunt în proces de ratificare, Iordania, Pakistanul și Muntenegru. Este Uh, și un element important aici, Federația Rusă, Belarusia, Islanda, Norvegia și Australia, cinci state care nu au ratificat până acum tratatul, deși l-au semnat. Aceasta a dus la conferința asupra Cartei Energiei. Aceasta este practic un organism de luare de decizii pentru tratat. Principala sarcină este aceea de facilitare a implementării principiilor din cartă și principiile obligatorii ale tratatului. Membrii acestei conferințe sunt semnatari ai tratatului și observatorii sunt semnatari ai Cartei Europene a Energiei, printre care există și state sau organizații internaționale care sunt invitate la această conferință. Ce reprezintă acest tratat? Are peste 50 de membri, după cum spuneam mai devreme, are două principii complementare. În primul rând, suveranitatea națională și asupra resurselor energetice și, în al doilea rând, protecția investițiilor pe principiul nediscriminării, care este important pentru țările care fac investiții în energie. În ceea ce privește comerțul, se bazează pe regulile OMC, care, după cum știți, are un, nu are niciun acord în domeniul energiei și tocmai această carte energiei a fost inventată pentru a completa această lacună a OMC-ului. Există și mecanisme de soluționare a litigilor între investitori și state, de asemenea de la stat la stat și alte elemente care sunt uh, incluse. O parte a tratatului se referă la eficiența energetică, așa cum este descris în protocol, și aspecte legate de mediu. Ceea ce am făcut până acum, avem instrumente care sunt utilizate de părțile contractante și de investitor, acorduri model de facilitarea construcțiilor de infrastructură și, de asemenea, mecanisme de avertizare timpurie care permit țărilor contractate și, contractante și semnatare să reacționeze în cadrul în care există percepția unei amenințări, în special în problemele de tranzit a energiei. Procesul de modernizare a început încă din 2012, la conferința anuală de la Varșovia, unde am ajuns la un mandat pentru extinderea geografică a cartei și a tratatului și, de asemenea, de revizuire a declarației politice din 1991. În 2013 am petrecut peste un an discutând Uh, această carte a energiei și în 2014 am avut deja patru întâlniri de negocieri la Bruxelles pentru a vedea dacă toate părțile doresc să se alăture acestui proces de revizuire a Cartei Energiei. Care ar putea fi noi, eventual, membri în acest proces de extindere? În regiunea Asia-Pacific uh, ar fi Indonezia, care a semnat deja Carta Energiei în 2009, țările ASEAN din Asia de Sud-Est și un interes special îl avem față de China. Este un interes reciproc pentru a întări relațiile cu China prin această carte a energiei și în ultimul timp s-au înregistrat multe progrese. În uh, vecinătatea de sud Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Lucrăm îndeaproape cu țările de aici pentru a le alătura acestei carte a energiei a energiei și în ultima vreme există un interes deosebit din partea unor țări din America Latină, în special acele țări care uh, sunt pentru o piață liberă în politicile lor energetice. E vorba de Chile, Columbia, Mexic și Peru. În Africa există un interes crescut în uh, sudul Saharei, Mauritania și alte țări care și-au manifestat deja interesul în acest sens, uh, Nigerul, Nigeria, Mozambic, Tanzania și Angola. Se deschid practic noi frontiere pentru dezvoltarea din punct de vedere al energiei. Și aici am să vă prezint pe scurt care sunt principiile acestei carte a energiei. După cum vă spuneam, motivul pentru care s-a ajuns la această carte energie a fost pentru a îmbunătăți securitatea energetică, pentru a îmbunătăți relația dintre Bruxelles și Moscova în special. Aceasta a fost abordarea inițială și acum dorim să ne îndreptăm și spre sud, dar principiul rămâne același. Deci, cum să îmbunătățim această securitate a energiei prin Carta Energiei, creând, de exemplu, o climă favorabilă atât pentru companii cât și pentru fluxul de investiții și investiții în noi tehnologii, este important pentru guvernele gazdă și pentru investitor să existe un echilibru adecvat între angajamentele pe termen lung și securitatea energiei. De asemenea, pentru a avea piețe ale energiei mai eficiente, acest element este important pentru că cooperarea la nivel regional este esențială. Nu există nicio soluție pentru vreo țară care să acționeze singură în lume, pentru că nicio țară nu poate să-și rezolve problemele energetice pe cont propriu. Există nevoia unei cooperări în domeniul energiei. Din punctul de vedere al eficienței energetice, acest element este esențial din, pentru că costul energiei este ridicat din cauza schimbării climatice, din cauza diverselor provocări care au de-a face cu securitatea energiei și orice îmbunătățire a eficienței energetice este un semn bun pentru a rezolva multe dintre aceste provocări. Întărirea siguranței și Uh, minimizarea problemelor de mediu. Iată un alt element care merge în același sens pe care l-am discutat uh, mai devreme uh, la raportul exact dinaintea prezentării mele. Acesta este un element important în Carta Energiei și mecanismul de soluționare a litigilor. Vă spuneam că există mecanism de la stat la stat, de asemenea prin investitor, prin procese de conciliere sau alte mecanisme existente de exemplu, pentru litigiile în domeniul tranzitului cu energie între acești membri ai Cartei Energiei. Care sunt nevoile în ziua de astăzi, încotro ne îndreptăm? Guvernul Olandei va găzdui această conferință ministerială. Dorim să trecem mai departe cu declarația asupra Cartei Energiei, care va avea loc uh, în mai 2015 la Haga. Probabil că ați văzut rezultatul negocierilor între părțile contractat, contractante și noi veniți, uh, rezultatul negocierii din 2013-2014 și așteptăm să fim susținuți uh, din partea statelor membre puternic și, bineînțeles, și din partea Uniunii Europene, pentru că acest lucru este esențial pentru noi pentru a merge mai departe și pentru că motivul principal pentru care încercăm să aplicăm aceste principii și reguli ale Cartei Energiei la nivel internațional este pentru că aceasta este o oportunitate de aur de a ajunge la o adevărată piață a energiei, în care principiile și regulile europene în domeniul energiei să fie acceptate peste tot. Dacă nu reușim să avem o susținere mai largă la nivel global în ceea ce privește principiile de cooperare în domeniul energiei care sunt incluse în structura legală a statelor membre și în statele membre, atunci Uniunea Europeană și statele membre vor fi obligate să se, adapt, să se adapteze regulilor noi care sunt um, adoptate în diverse regiuni ale lumii, deci în afara UE. Am să mă opresc aici, domnule președinte, și sunt la dispoziția noastră pentru întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Dragi colegi, vă rog frumos, domnule Rubich, aveți cuvântul. Mulțumesc. Este bine este bine că această carte a energiei joacă un rol foarte important, e important care să joace un rol în viitor, în cooperare. Și iată de ce Parlamentul nostru dorește și este interesat să vadă cum evoluează acest proces și unde poate fi el uh, îmbunătățit. Având în vedere contextul actual, în care criza energetică uh, nu e departe, Trebuie să încurajăm orice formă de cooperare pentru a nu ajunge situații de conflict care ar putea să apară. Serviciul European de Acțiune Externă, SAE, ar, puti, ar putea să facă mai multe pe dimensiunea politică, de pildă. Domnul Kelly. Da, securitatea energetică și prețul la energie sunt lucruri esențiale pentru viitorul Europei mai ales dacă dorim o Europa reindustrializată și competitivă față de restul lumii și cred că carta energiei este importantă aici. Cât privește agresiunea Rusiei la granițele noastre orientale, ce poate fi făcut din perspectiva cartei energetice în viitor pentru a aborda aceste chestiuni atât de grave, atât de importante legate de furnizarea cu uh, energetică, diversificarea surselor energie și costul energiei în general. Vă mulțumesc. Vă rog, domnule secretar general, am și eu două întrebări în rândul meu, spune domnul președinte. În primul rând, conformitatea deplină a tuturor regulamentelor noastre UE piața internă a energiei, regulamentul respectiv și toate aceste reglementări, în ce măsură sunt ele conforme cu tratatul privind cartea Energetică. Eu cred că conformitatea este de 100%, dar aș dori să-mi confirmați dumneavoastră asta. Sunteți specialistul potrivit. Apoi, ce posibilitate există de a sprijini țările din acea comunitate energetică, Ucraina, Moldova, Georgia și celelalte cinci din Balcanii Occidentali, pentru a se folosi de prevederile cartei energetice. Pentru că deseori e vorba de țări care traversează probleme legate de aprovizionarea cu energie din exterior și dorim să-i ajutăm, să-i apropiem mai mult. Și deci ce se poate face? Poate o raliere în jurul acestui tratatului ar putea să fie o idee. Ce credeți? Mulțumesc pentru întrebări. O să încep cu întrebarea una dintre întrebările care am fost adresate Mă refer la rolul comisiei al, al Serviciului de Acțiune Externă. De asemenea, cred că chestiunea este una care vine la momentul uh, oportun, pentru că, v-am spus, suntem pe cale de a extinde perimetrul de acțiune a cartei. Dar secretariatul nostru are resurse foarte limitate umane. Suntem 30 colaboratori cu toții și sperăm ca din discuțiile cu partenerii Uh, potriviți și prin intermediul diplomației europene să se transmită acest mesaj ca țările să se, adrese, să se alăture acestei carte. Și, deci și pe canalul diplomatic al UE este important. De pildă, țările din G20, ia uite, acolo, într-adevăr, SEA ar putea să facă ceva. Cât privește reindustrializarea Europei, și relațiile cu Federația Rusă și ce se întâmplă în estul continentului? O întrebare care mi-a fost adresată. Vreau să spun foarte clar că între 1994 și 2009 Federația Rusă a respectat tratatul, dar apoi s-a retras și nu a mai respectat prevederile tratatului din mai multe motive, însă printre acestea se numără faptul că au existat uh, niște hotărâri la nivelul guvernului rus în 2003-2004 legate de expropierea companiei Yukos și este o încălcare directă a prevederilor cartei. A existat și un caz care a fost uh, arbitrat și a durat uh, vreo 10 ani de zile. S-a finalizat în această vară și Federația Rusă a fost condamnată să plătească niște despăgubiri investitorilor Yukos, uh, care se ridică la 50 de miliarde de uh, dolari americani și este cea, este cea mai mare sumă uh, de acest gen din, context, din cadrul cartei. Într-un tribunal olandez, Federația Rusă a cerut să se facă, adică a făcut apel, însă toate astea pot să creează precedente, să creeze precedente, pentru că investitorii pot să ceară pe viitori să se înghețe anumite bunuri uh, și venituri uh, de la companie de stat rusească sau uh, și așa mai departe. În ceea ce privește securitatea Uh, tranzitului de energie prin gazoductele uh, rusești, prin Ucraina și așa mai departe. Acest subiect este unul care poate fi discutat, însă între 2006 și 2009, la această perioadă mă refer. Bine, acest tratat este un instrument la dispoziția părților contractante. Acestea pot să îl folosească. Însă între 2009 și 2014 pur și simplu acest instrument nu a fost folosit efectiv. Țările au preferat să facă niște, să ajungă la niște acorduri politice și să nu facă apel la acest instrument uh, de drept care le stă la dispoziție. Dacă carta ar fi fost invocată în 2009 când am avut uh, acel litigiu, în loc să se recurgă la jocuri politice, probabil că ar fi fost mult mai uh, bine, pentru că acum cred că tragem ponoasele și crizei care s-a petrecut în 2009. Deci privește conformitatea de plină a cartei cu legislația UE există, știți foarte bine, multe păreri ale specialiștilor în drept, iar în Federația Rusă s-a contestat conformitatea cartei energetice în raport cu cel al treilea pachet energie. Au uh, oprit implementarea tratatului în 2009 rușii, dar nu, l-au, nu au uh, făcut o acțiune în justiție, nu l-au contestat în justiție. Deci nu se poate știe practic din vreo acțiune în justiție dacă cumva, așa cum s-a invocat, uh, al treilea pachet energie ar încălca prevederile, carte, invers mai bine zis, cartea energetică ar încălca, ar încălca prevederile pachetului energie nu știm. Ce pot să vă spun? Suntem cumva la limită și nu se poate spune cu precizie ce se întâmplă în cazul unei companii uh, dintr-o țară terță, o situație prin care ea poate să treacă și dacă ea poate fi direct invocată în lumina cartei. Acest lucru nu este sigur. De asemenea, în ceea ce privește țări, țările din uh, comunitatea energetică, vreau să vă spun că toate țările acestea, cu excepția Serbiei, Montenegro urmează să o facă, au ratificat deja acest, acest tratat. Și există aici un element important de securitate energetică, adică stabilitatea climatului de investiții. Tratatul pentru carte nu are niciun fel de instrument direct care să uh, asigure uh, siguranța aprovizionării. Doar dorește să stabilească uh, și să fie protejate regulile jocului. Cărțile contra, părțile contractante se angajează să facă ca și sistemul să funcționeze Există reguli care sunt respectate, pot fi încălcate, iar uh, tratatul arată ce se face în aceste cazuri. Dar nu uh, imediat, pentru că e, timpul este destul de lung, timpul necesar pentru a rezolva astfel de litigii. De aceea vă spuneam, uh, domnule președinte, aderarea Serbiei la tratatul cartei împreună cu Montenegru uh, va completa acest puzzle și toate țările acestea, ca și cele din Balcanii Occidentali, trebuie să se supună aceloși, acelorași condiții. Iar președinția va reveni anul viitor uh, Georgiei. Ei bine, în 2015 asta va permite partenerilor georgieni să joace rolul atât în sânul comunității energetice, cât și în cadrul uh, tratatului cartei, în general. Asta este foarte bine. Eu cred că aceste instrumente trebuie să fie mai bine folosite de state, de administrațiile naționale, dar și de către Comisia Europeană. Mulțumesc foarte mult, domnule secretar general. Mulți colegi nu sunt prezenți aici, în comisia noastră și cum sunt absenți, pot eu să pun întrebări? De obicei nu avem timp de asta. Și vreau să spun la sfârșit, uh, domnule că vă mulțumesc foarte mult pentru ce ați făcut, pentru prezentarea dumneavoastră. O să spun câte ceva în limba poloneză, doamnelor și domnilor. Avem interpreți aici cu noi în această seară, au fost uh, cu noi de-a lungul celor două zile de întâlnire și au făcut ceva foarte bun și vreau să spun că mă adresez interpreților din cabina poloneză pe canalul 18 și să știți că chiar dacă vorbesc engleză, ascult canalul polonez 18 pe care îl apreciez foarte mult, deci președintele mulțumește cu multă amabilitate interpreților. Uh, Iată, domnilor și domnilor, ne apropiem de sfârșitul ședinței. Ehm, trebuia să ne oprim la 5, așa mă gândisem eu, este chiar ora 5. Deci vedeți că chiar dacă modificăm ordinea de zi, nu înseamnă că sărim eh, peste program. Vă mulțumesc foarte mult tuturora. Următoarea ședință va avea loc după sărbători. Și tot aici, în această ședință și ne vedem la anul.